ministru Stoneratas, care m-a asigurat că această chestiune a migrației, o chestiune de dimensiune europeană, va fi discutată, așa cum s-a insistat întotdeauna acest Parlament. Procesul verbal al ședinței din 15 iunie este aprobat, textele v-au fost transmis. Întreb dacă sunt observații la procesul verbal. Nu? Atunci vom considera că procesul verbal este adoptat.